Doamnă președinte, deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordinea de zi se referă la dezbaterea privind cazurile de încălcare a drepturilor omului a democrației și a statului de drept. primul punct pe ordinea de zi este cazul